discutat la negocieri și fac apel uh, la toți colegii să ne susțină la vot. Mulțumesc, doamnă președinte. Merci moi aussi, madame Ries. Mulțumim, uh, doamnă Ries. Uh, cu aceasta am încheiat dezbaterea, dragi colegi, și vă reamintesc că se va vota acest raport astăzi. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de comunicarea Comisiei în ce privește uh, supravegherea interesul, uh, cetățenilor europeni în Statele Unite, uh, Agenției Naționale pentru Securitate din Statele Unite. Dragi colegi, uh, se vor exprima uh, niște persoane în numele uh, grupurilor politice, dar nu va exista nici procedura cartonașului albastru, nici procedura intervențiilor spontane. Acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Borgi. Domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul. Yes, Madam President. Doamna președintă, vă mulțumesc. Voi citi o declarație în numele Comisiei Europene și astăzi un lucru spre vicepreședinta Comisiei, doamna Redin, care nu a putut uh, participa la această întâlnire. Comisia Europeană este îngrijorată de rapoartele recente din uh, presă, conform cărora Autoritățile din Statele Unite uh, procesează și accesează pe, într-o scară mare datele cetățenilor europeni care folosesc uh, furnizori majori de internet din uh, Statele Unite ale Americii, programe cum este cel PRISM și legile care autorizează asemenea programe au potențialul de a pune în pericol dreptul fundamental la respectarea sferei private și a datelor cu caracter personal a cetățenilor europene. Cazul prezentat în mass media sporește îngrijorările cetățenilor europeni legate de folosirea datelor personale pe internet și în cloud. Deja din anul 2012, 70% din cetățenii europeni aveau îngrijorări legate de faptul că datele lor personale deținute de diferite companii ar putea fi folosite pentru alte scopuri decât cele declarate în momentul în care au fost colectate. Cazul actual, așa cum a fost prezentat în mass media, subliniază din nou diferențele existente între abordarea europeană și cea din Statele Unite a protecției datelor cu caracter personal. Dacă în sistemul american doar cetățenii americani beneficiază de uh, salvgardările constituționale, în Uniunea Europeană confidențialitatea datelor tuturor uh, este recunoscută și sunt și este și sunt respectate aceste drepturi indiferent de naționalitatea resortisantului. Aceste ra- rapoarte ne îngrijorează, însă problema juridică nu este una nouă. Este o problemă cu care Comisia s-a ocupat și în trecut și pot să vă dau un singur exemplu. Deja Comisia a discutat despre accesul autorităților de punere în aplicare a legii la datele personale a cetățenilor europeni în cadrul negocierilor care se desfășoară acum cu Statele Unite ale Americii pentru a ajunge la un acord general de protecție a datelor cu caracter personal în domeniul cooperării uh, judiciare și polițiene. Știți foarte bine că vicepreședinta Comisiei, doamna Reding, a primit un mandat de negociere pentru încheierea acestui acord cu Statele Unite ale Americii și informează în mod continuu Parlamentul European și în mod special Comisia Libă despre progresele și evoluția acestor negocieri. Comisia Europeană cere angajamente clare din partea Statelor Unite ale Americii pentru a respecta drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni la protejarea Uh, datelor uh, cu caracter personal și de a avea acces la acțiuni în uh, instanță și la protecție legală, la fel cum aceste lucruri sunt garantate și cetățenilor americani. În legătură cu programul în cauză, Comisia va lua contactul cu autoritățile americane cât mai repede posibil, va cere clarificări dacă accesul la date personale în cadrul uh, programului PRISM este unul limitat la anumite cazuri individuale și dacă acest acces se bazează pe niște suspiciuni concrete sau este permis de fapt un transfer uh, în bloc de date. Doamna vicepreședintă Reding va discuta acest punct la următoarea întâlnire a miniștrilor uh, de resort de vineri din uh, Dublin. Uniunea Europeană, în plus, poate acționa pentru a se asigura că are la dispoziție o legislație solidă care să permită să răspundă la asemenea situații și mă refer în mod special la protecția datelor. În uh, acest moment, direct, uh, directiva din 1995 de protejare a datelor spune că dacă este vorba de drepturile uh, unui cetățean european, atunci un judecător național este cel care poate decide dacă datele respective pot fi transferate respectându-se prevederile legale naționale, europene sau internaționale. Comisia Europeană consideră că aceste îngrijorări uh, trebuie discutate și tocmai de aceea am uh, propus un regulament care guvernează uh, Uh, protejarea datelor cu caracter personal și reforma propusă păstrează nivelul înalt de protecție a datelor, actualizând uh, drepturile cetățenilor și garantând faptul că uh, sfera lor privată nu este încălcată și dacă se exprimă o îngrijorare, această îngrijorare trebuie să fie una reală. În mod specific, reformarea cadrului de reglementare a protecției datelor în Uniunea Europeană ar trebui să, să ne asigure că Uniunea Europeană poate răspunde la asemenea situații cum este programul PRISM, având uh, prevederi uh, legislative clare din punctul de vedere al uh, aplicării teritoriale. Nicio companie europeană care oferă toate companiile europene care oferă servicii cetățenilor europeni trebuie să respecte aceste uh, dispoziții legale. Trebuie să existe niște dispoziții clare pentru cei care procesează aceste date și reguli clare când vine vorba de transferul informațiilor. Considerentul 19 din propunerea de regulament reflectă părerea noastră că pentru a evita conflictul de jurisdicție accesul autorităților din țări terțe la datele personale a cetățenilor europene, date care se află pe servere din companii Statele Unite ale Americii, de exemplu, ar trebui să aibă loc într-un cadru reg- uh, reglementat, cum este, de exemplu, acordul reciproc de asistență reciprocă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Parlamentul European a propus mai multe amendamente pentru a clarifica mai mult uh, în acest regulament condițiile în care decizia unei instanțe dintr-o țară terță poate fi uh, pusă în aplicare în cadrul legislației europene. Comisia, vă asigur, va analiza aceste propuneri făcute de Parlament. Stimați membri ai Parlamentului, doamna președinte, Comisia este convinsă că Adoptarea rapidă a acestei propuneri va duce la eliminarea um, lacunelor legislative create în momentul în care companiile colectează și procesează datele personale ale, ale cetățenilor europeni sau altor resortisenți. Comisia Europeană așteaptă din partea Parlamentului European să sprijină obiectivele și principiile reformei cadrului de reglementare a protecției datelor cu caracter personal și de a adopta cât mai repede acest uh, pachet. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule comisar Borș. În numele grupurilor politice, acum dau în primul rând cuvântul lui domnului Weber din partea PPE, 4 minute. Da. Doamnă președintă, domnule comisar, datele mele îmi aparțin mie, acesta este principiul de bază în Europa pentru protecția datelor și statul uh, uh, trebuie să respecte acest principiu că datele care se referă la mine uh, îmi aparțin și statul trebuie să ia în serios aceste limite. Tocmai de aceea relatările din Statele Unite mi se par îngrijorătoare. Este foarte bine că avem această dezbatere și este bine bine că și în Statele Unite acum se declanșează o nouă dezbatere privind sensibilitatea datelor referitoare la uh, persoană. Pentru că uh, Există în Statele uh, Unite chiar sisteme diferențiate de standarde de respectare a datelor referitoare la persoane pentru cetățenii străini, spre deosebire de cetățenii americani, ceea ce pentru noi este de neînțeles. Este nevoie de transparență în acest domeniu, trebuie să știm ce se întâmplă uh, și tocmai de aceea, doamna comisar Reding, dacă dorește să uh, clarifice lucrurile, lucrurile la Dublin, se va bucura de tot sprijinul Parlamentului European. În al doilea rând, ne dorim o uh, activitate transparentă din partea firmelor, pentru că Google, dacă câștigă atâția bani um, și alte firme, atunci noi trebuie să știm, există posibilitatea ca datele colectate uh, din care câștigă atât de mult să poată fi folosiți și de terți, folosite de terți sau nu. Este nevoie de asemenea de o atitudine transparentă din partea guvernului Marii Britanii. Internetul este global, de aceea este nevoie de standarde comune. Comisia lucrează la un regulament cadru în domeniul judiciar și polițienesc. Eu cred că trebuie să existe un asemenea acord cadru, inclusiv pentru datele private. Este nevoie de stabilirea unor standarde comune, inclusiv cu Statele Unite ale Americii. În al rând, este nevoie de un sistem uh, cloud computing european, pentru că eu cred că datele legate de cetățenii europeni trebuie să fie uh, înmagazinate într-un sistem european pentru ca ele să fie asigurate. Este nevoie de un sistem modern de protecție a datelor, pentru că noi doar atunci putem să-i dojenim pe partenerii noștri americani dacă noi în Europa avem un sistem mai bun. Dar dacă vedem ce uh, cantități uriașe de date sunt în clipa de față uh, colectate și ce progrese face tehnica în acest domeniu, cred că trebuie să avem curajul să stabilim și niște limite în ce privește utilizarea acestor uh, date. Și eu cred că pe 9 iulie ă, trebuie să luăm o decizie, să nu întârziem din acest punct de vedere și eu cred că nu trebuie ă, la nivelul Consiliului să ne mai pierdem în detalii, ci trebuie să rezolvăm lucrurile în mare pentru a progresa. Și ă, aș vrea să vă mai spun că trebuie să înțelegem că Statele Unite sunt partenerii noștri. În ce privește registrul cu numele persoanelor, nu am reușit să impunem standardele europene um, pentru că trebuia să sprijinim, de fapt, lupta uh, pentru uh, combaterea terorismului. Dar, uh, pe de altă parte, să înțelegem că în Germania am putut să contracarăm un atentat terorist pentru că partenerii noștri americani ne-au avertizat. Eu cred că și în ce privește SWIFT așteptăm o propunere din partea Comisiei Europene pentru a stabili un sistem de tranzacționare uh, Uh, financiară, de taxare a tranzacțiilor financiare pe plan european. Noi trebuie împreună să ne facem lecțiile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult domnului Weber, iar acum domnul Moraes din partea grupului și de 4 minute. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, pentru grupul nostru evenimentele din ultimele zile, informațiile publicate de ziarul The Guardian săptămâna trecută în legătură cu sistemul foarte uh, secret, strict secret de supraveghere din Statele Unite, a Agenției Naționale de Supraveghere, uh, probabil cu colaborarea unor giganți ca Apple, Google, Microsoft, Skype, YouTube, au cauzat un șoc, adevărat șoc pentru cetățenii europeni și grupul socialiștilor și democraților uh, spune foarte clar că securitatea, da, e importantă, însă cetățenii noștri și-au pierdut încrederea în aceste autorități și pentru noi, pentru grupul nostru, întâlnirea ministerială din 13-14 iunie e o ocazie pe care noi o vedem uh, ca una de importanță vitală pentru că Parlamentul și toate grupurile politice să Uh, tragă la răspundere pe Statele Unite pentru ceea ce au făcut în, pentru faptul că au, se pare că au transmis informații despre cetățenii noștri, probabil în mod absolut uh, nenecesar uh, pentru lupta împotriva terorismului și pentru securitatea cetățenilor noastre. Deci informații pe care nu trebuiau să fie transmite, transmise. E vorba de o încălcare a încrederii în lupta asta împotriva terorismului există un echilibru care trebuie respectat între securitate și nevoia de a proteja datele. E vorba de un echilibru vital. Uh, articolele din The Guardian, Washington Post, New York Times uh, se pare că arată că aceste companii uh, au fost solicitate de către această agenție de securitate să furnizeze informații și au acceptat să facă asta în secret și au facilitat accesul la serverele lor uh, agențiilor de securitate din Statele Unite și probabil că au uh, oferit și posibilitatea de a se uh, trimite direct aceste informații. Suntem foarte îngrijorați de, acest, de această situație, că probabil că așa s-a și întâmplat sub răspunderea acest, acestor uh, companii pe care le-am menționat într-un mod secret. De asemenea, ne îngrijorează că de absența unui cadru transatlantic care să asigure protecția datelor personale, uh, mai ales că un acord de protecție datelor general între uh, SUA și UE e negociat uh, din 2011 încoace, dar se pare că s-au împotmolit negocierile. De aceea noi dorim să ne asigurăm că, iată, Comisia va trage la răspundere Statele Unite și că autoritățile publice din Statele Unite trebuie să ne asigure că atunci când uh, prelucrează datele cetățenilor, o fac cu uh, respectarea uh, protecției uh, vieții personale. Vrem și un pachet pentru protecția datelor conform uh, pro, propunerii noastre inițiale cu uh, amendamentele necesare pentru a uh, asigura protecția vieții personale și un cadru legal european pentru protecția datelor, <clears throat> atât de actorii publici cât și privați, rămâne uh, foarte important și nu poate fi amânat la nesfârșit. Și credem apoi că o atenție specială acordată uh, chestiunilor ce țin de data protecției, de protecția datelor, mă scuzați, va fi uh, necesară pentru a salvgarda existența drepturilor și respectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor uh, noștri. E extrem de important să se facă lumină uh, asupra celor întâmplate. E foarte important și ca cetățenii europeni să știe exact ce se poate întâmpla. În Regatul Unit uh, oamenii sunt îngrijorați în legătură cu ceea ce s-a întâmplat și e clar că au fost niște încălcări ale legii. Acum Uniunea Europeană trebuie să joace rolul și să se asigure că vom trage la răspundere pe cei responsabili, ce, ce, și că standardele noastre sunt respectate și menținute și cetățenii europeni să fie asigurați că datele lor sunt în siguranță. Uh, Mulțumesc. Dragi colegi, vă reamintesc că în conformitate cu decizia grupurilor politice nu există nicio procedură a intervențiilor spontane sau a cartonașelor albastre asta ca uh, vorbitorii din partea grupurilor politice să aibă mai mult timp de vorbire. Acum aș uh, da cuvântul doamnei Intveld din partea ALDE. Trei minute. Thank you. Vă mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi, domnule comisar. 500 de milioane de cetățeni europeni, cred că săptămâna trecută, au fost foarte șocați să află că o națiune străină are acces nelimitat la toate detaliile intime ale vieții private. Este o temă foarte importantă însă în uh, Statele Unite se consideră că acest lucru este reglementat de șeful statului. Președintele Statelor Unite a răspuns în uh, fața mass mediei. Ce se întâmplă pe de altă parte în Europa? În primul rând, cu tot respectul pentru Comisia Europeană, comisarul care se ocupă de sănătatea publică ne răspunde la această întrebare. Domnul Baros ar fi trebuit să ia un elicopter, să zboare la Strasburg și să răspundă în fața a 500 de milioane de cetățeni europeni. Avem un comisar responsabil cu, cu politicile de combatere a terorismului. Unde este, oare mă întreb? Oricum, haideți să vedem ce facem noi. Haideți să ne uităm în jur. Este un emiciclu pustiu. Și acest parlament, uh, cu, în urmă cu un decediu, Într-o situație similară am uh, cerut să am creat o comisie specială pentru uh, eșelon și de fapt, uh, îi dezamăgim pe cetățenii europeni în aceste momente în care încrederea în Uniunea Europeană se află la cel mai scăzut nivel din istorie. Ar trebui să ne fie rușină. Acum, în legătură cu subiectul în sine, în primul rând, cred că nu ar fi trebuit să ne surprindă să aflăm că americanii ne spionează. Știam acest lucru de mult timp. Am tot pus aceste întrebări în mod repetat. Însă, în adresarea unor întrebări comisiei se uh, aseamănă cu un dialog purtat cu un uh, zid. Uh, am uh, tot pus întrebări despre Foreign Intelligence Surveillance Act, despre tot felul de alte subiecte interesante la care, din păcate, n-am primit niciun răspuns din partea Comisiei Europene. Și apoi, statele membre. Această dezbatere se poartă în toate statele membre. Doamna Merkel va cere o explicație din partea domnului Barack, din partea domnului uh, Barack Obama. Uh, la fel, Regatul Unit propria mea țară și așa mai departe. Însă, din păcate, nu se întâmplă nimic și nu ne miră deloc că încrederea cetățenilor europeni uh, dispare. În plus, cred că pierdem puțin și din autoritatea morală. Cum putem cere guvernelor din Egipt, din Iran sau din uh, orice altă țară că nu ar trebui să spioneze cetățenii pentru că acest lucru nu are ce căuta într-un sistem democratic, dacă noi facem același lucru. Ne pierdem pur și simplu credibilitatea. În legătură acum cu relația specială, mai mulți colegi s-au referit la relația specială cu cei mai buni prieteni și aliați apropiați, Statele Unite ale Americii. Poate nu ați ascultat declarația domnului Obama când s-a adresat audienței americane îngrijorate. A spus, nu vă îngrijorați, nu spionăm pe cetățenii americani, spionăm doar pe străini. Cine sunt străinii? Ei bine, suntem noi, cetățenii europeni. Cât de specială este oare această relație? Și în ultimii 12 ani, Europa a făcut tot ceea ce a fost posibil pentru a fi aliatul uh, loial al uh, Statelor Unite în combaterea terorismului și vom rămâne în continuare uh, aliați, însă trebuie să existe o egalitate între, între aliați. Și repet acest lucru, uh, liderii trebuie să se ocupe de această temă. Avem nevoie de leadership pentru a apăra drepturile cetățenilor europeni. Vă mulțumesc, doamna Intveld. Acum dau cuvântul colegului nostru Albrecht din partea verzilor, un minut și jumătatea. Uh, mulțumesc foarte mult, stimați colegi, stimate domnule comisar. Împărtășesc preocupările care au fost menționate de către grupurile politice și aș vrea să spun că nu este vorba de doar despre protecția datelor, despre o mică chestiune tehnică. Este vorba despre statul de drept, despre principii fundamentale ale democrației, pentru că nu uh, este posibilă o supraveghere în masă a cetățenilor, a oamenilor din lumea întreagă. Noi trebuie să spunem clar, nu acceptăm supravegherea în masă, este nevoie de uh, reguli privind protecția datelor ca o condiție esențială pentru existența uh, democrației și inclusiv uh, pentru încrederea în piața digitală. Deci este foarte important ca noi europenii să reacționăm, să încercăm să stabilim propriile noastre standarde privind protecția datelor pentru a garanta securitatea din acest punct de vedere al cetățenilor noștri și este important ca uh, regulamentul privind protecția datelor să prevadă standarde foarte clare, pentru că este vorba inclusiv despre companiile care procesează datele referitoare la persoană și după aceea uh, oferă uh, ocazie unor state terțe să acceseze aceste date. Iar dacă vrem un sistem de cloud uh, computing european, de asemenea, trebuie să îl creăm cât mai repede, să avem reguli cât mai clare în ce privește transferul datelor între state iar în calitate de raportor al uh, acestei convenții cadru uh, privind protecția datelor cu Statele Unite, îmi doresc să existe niște standarde care să fie respectate și de Statele Unite, dar este nevoie de uh, modificări legislative, pentru că fără modificări legislative nu vom reuși să creăm o bază comună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc de asemenea, spune președinta și acum îi dau cuvântul domnului Chirco pentru trei minute, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte, domnule comisar. Dezbaterea de azi se referă la încrederea cetățenilor și în atragerea răspundere pe guvernele și agențiile care slujesc și protejează pe cetățeni. Acele companii care deja au fost arătate cu degetul până acum au negat că au încălcat legea. Guvernele, uh, prin Comisia Europeană, și-au exprimat uh, îngrijorat, după cum am auzit, dar au spus pe drept că până acum este prea devreme pentru a trage niște concluzii. Însă, iată, deja noi uh, dăm vina pe unii și pe alții. Unii dintre noastre deja au exprimat uh, sentimente puternice anti-americane sau anticomisie. E foarte familiar acest lucru, la fel și oportunismul uh, de a face declarații sfărăitoare fără a face o pauză de a analiza toate elementele. Da, de multe ori uh, am văzut că în plenar există asemenea acuzații fără temei, pe când Parlamentul uh, totuși se bazează pe anumite reguli și noi avem un acord de uh, și dorim, grupul nostru dorește acest acord de schimb al datelor cu Statele Unite. Noi trebuie să ne apărăm cetățenii și dincolo de granițele noastre și pentru asta e bine să avem relații bune cu alte țări. Uh, uneori, uh, ceea ce spun unii membri ai Parlamentului nu uh, ne prea ajută, ci ne îndepărtează de prietenii noștri. Protecția cetățenilor de, alimentările, de amenințările măsculați moderne e uh, o treabă foarte dificilă și agențiile de securitate uh, de multe ori sunt acuzate că nu fac destul, dar pe altă parte sunt acuzate că fac prea mult succesele lor uh, sunt sărbătorite uh, privat, dar eșecurile lor sunt făcute publice. Uh, din ce în ce mai mult, vă cum știm, teroriștii și grupurile criminale organizate utilizează informații și tehnologia împotriva cetățenilor nevinovați. De aceea trebuie să ne așteptăm ca aceeași tehnologie să fie utilizată și ca reacție la aceste amenințări. Sigur că informațiile trebuie utilizate în Uh, respectul uh, principiilor democratice și a controlului democratic. Dar trebuie să înțelegem că nu câștigăm mai multă libertate prin uh, a le lua altora libertatea. Până la urmă, cel mai important este statul de drept. De aceea, câteodată e necesar ca noi, politicienii, să reamintim uh, celor cu uh, mai puțină putere că asigurarea cetățen, uh, libertății cetățenilor noștri nu trebuie să se facă prin sacrificarea democrației. Dar e foarte bine ca unii din această sală să-și amintească cine e dușmanul nostru real și unde se află el și când uh, tratăm cu aliații noștri, când vrem, uh, sigur că vrem răspunsuri și vrem adevărul, dar uh, sigur că prietenii te ascultă mai mult când vorbești liniștit și nu atunci când zbieri. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum domnul Pașca, numele FD, un minut. Ďakujem za pozornosť, vážená pani predsedajúca, vážený... Vă mulțumesc. Domnule comisar, Mă dezgust această informație legată de programul secret PRISM al Agenției Naționale de Securitate. Această agenție americană din anul 2007 a cules informații și a analizat informații despre cetățenii europeni. Toate comuni- comunicările, comunicațiile electronice au fost interceptate, care, toate comunicațiile au trecut prin canalele uh, americane. Acest lucru ne demonstrează că sfera privată a cetățenilor noștri a fost uh, încălcată. Nu putem să admitem aceste activități de spionare a cetățenilor europeni, o activitate ilegală atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite ale Americii. De aceea, companiile americane care au permis accesul la asemenea date uh, au încălcat legislația europeană. Cred că trebuie să anchetăm acest, uh, acest, acest subiect și să adoptăm uh, sancțiunile necesare. Comportamentul paranoid al partenerilor noștri americani este unul uh, regretabil. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul colegii noastre, Vergia. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Ascultându-vă, domnule comisar, am vrut să mă întreb, oare vă bateți joc de noi? Uh, pentru că știu că dumneavoastră nu vă ocupați de acest uh, dosar, doamna Reding ar fi trebuit să participe, dar uh, vreau să vă spun că nu există nimic sub cerul transatlantic. Să ne gândim care sunt în clipa de față informațiile din presa din Marea Britanie în ce privește protecția datelor, inclusiv situația din Statele Unite. Noi trebuie să ne întrebăm în ce măsură viața privată a cetățenilor americani este protejată de către Constituția americană, pentru că noi știm uh, în ultimele zile că uh, există uh, la serviciile secrete americane acces direct asupra serverelor oricărui cetățean, dacă este nevoie. Deci, noi ni se spune examinăm uh, toate aceste informații cu maximă grijă, dar eu cred că uh, uh, trebuie să ținem seama inclusiv ce a spus președintele Obama pentru că el a spus că supravegherea internetului nu se aplică cetățenilor din uh, Statele Unite și nici persoanelor care trăiesc pe teritoriul uh, american. Deci asta înseamnă că sunt spionați uh, toți ceilalți. Deci eu cred că Uh, uh, acest lucru nu este permis. Uh, noi de luni de zile spunem că cetățenii europeni nu se bucură de aceleași drepturi ca cetățenii americani. Există milioane de persoane care sunt în clipa de față spionate iar autoritățile de control ale Europei nu este în stare să ne furnizeze informații. Deci eu cred că uh, trebuie să respectăm legile și uh, noi uh, am respins SWIFT, am respins ACTA, pentru că dorim ca cetățenii europeni să aibă dreptul la protejarea datelor referitoare la persoană dar um, avem prea puține dovezi că în realitate aceste drepturi sunt respectate. Știm uh, ce se întâmplă în clipa de față în Statele Unite cu datele cetățenilor europeni. Mulțumesc, doamnei Vergia, iar acum dau cuvântul domnului Ehrenhauser. Vă mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Ce ați uh, spune dacă un angajat a serviciilor de secret americane vă urmărește activitățile 24 de ore în fiecare zi? Cred că nu ați fi de acord cu acest lucru. E bine, acest lucru se întâmplă uh, zilnic în uh, lumea digitală și sunt afectați milioane și milioane de oameni. Parlamentul nostru este responsabil pentru respectarea drepturilor fundamentale. Programul acesta încalcă aceste drepturi fundamentale. Ce facem noi fie că este vorba de acordul SWIFT sau de alte acorduri, ne lăsăm întotdeauna păcăliți de autoritățile americane. Cred că a venit momentul să ne asumăm responsabilitățile, să exercităm presiunile necesare pentru oprirea acestui program. Trebuie să inițiem o investigație ca să înțelegem care sunt consecințele um, legale ale acestui program care sunt autoritățile europene care profită în urma acestui program. Mă gândesc, de exemplu, la Europol. Ar trebui să discutăm direct cu autoritățile naționale, pentru că dacă vom continua ca până acum, ne îndepărtăm tot mai mult de democrație. Vă mulțumesc, domnule Ehrenhausen. Acum dau uh, în final cuvântul domnului uh, Borș. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule și domnilor, Comisia dă ascultare îngrijorării exprimate de uh, Parlamentul European. Iată, am avut deja o discuție astăzi cu doamna vicepreședinte Reding. Vreau să spun de că doamna Reding va vorbi pe data de 19 iunie în fața Comisiei Libe. Asta înseamnă că nu doar că va discuta cu membrii Comisiei Libe în legătură cu evoluțiile, evoluția situației până la acea dată, ci, de asemenea, va uh, face o, un raport în legătură cu întâlnirea, întâlnirea sale de la Dublin, de vinerea viitoare. Va face un raport comisiei uh, libe. Și, de asemenea, va cere și clarificări din partea uh, Statelor Unite. Dezbaterea de azi a fost una de calitate, deși a fost uh, scurtă. Și au, iată, uh, ies la nivel două orientări, care nu sunt neapărat contradictorii una față de alta. Uh, o direcție e cea care spune că trebuie să clarificăm lucrurile cu SUA și să spunem foarte clar că oricând uh, informațiile referitoare la cetățenii europeni sunt puse sub semnul întrebării și în pericol, trebuie să se aplice regulile europene și să spunem că nu ne convine nivelul protecției informațiilor din Statele Unite, ales după cum a spus domnul Moraes, când citim ceea ce publică ziarul The Guardian. Cel care a denunțat, uh, cel care a dat aceste informații spune că informațiile personale pot fi accesate foarte ușor și el putea să le uh, acceseze foarte ușor și spune că Guvernul Statelor Unite și-a acordat singur niște puteri la care nu are dreptul. Nu există un control public Rezultatul e că oameni ca mine și ca dumneavoastră pot să facă mai multe decât au dreptul să facă, spune cel care a denunțat uh, situația. Deci trebuie și avem dreptul să punem întrebări dacă s-a încălcat sau nu legea în ce privește cetățenii europeni. În același timp, apreciez și remarcile domnului Kirkhope. Haideți să nu uităm cine este inamicul. și pot face uh, comentarii în calitatea mea de fost ministru de interne. Am fost ministru de interne timp de 10 ani. Ce-ar fi lupta împotriva crimei organizate și a terorismului fără colectarea de informații? Însă, sigur, orice agenție uh, care pune în aplicare legea uh, are o frustrare, ca să spun așa teroriștii și crima organizată nu trebuie să respecte nicio regulă, pe când uh, organismele statului în uh, țările democratice, în statele de drept, trebuie să respecte reguli, trebuie să lucreze cu mănuși, trebuie să respecte legea în combaterea terorismului. Motiv pentru care apreciez uh, comentariile celor care au spus că avem o relație specială cu partenerii noștri eh, din Statele Unite. Noi am eh, făcut eh, anchete importante privitoare la prevenirea terorismului prin informații puse în comun, prin parteneriatul nostru special, dar sigur că nimeni nu are dreptul să utilizeze această relație specială pentru a încălca legea și a încălca uh, normele internaționale de drept. Deci este acest echilibru despre care se vorbea. Trebuie să uh, menținem acest uh, parteneriat, dar tocmai pentru că e un parteneriat, părțile lui trebuie să aibă nu doar drepturi, ci și obligații. Pentru că dacă avem o relație specială, atunci și obligațiile trebuie să fie și ele speciale și uh, toată lumea, toți partenerii trebuie să respecte regulile. Deci apreciez uh, comentariile doamnei Intfeld, dar uh, țin cont și de spusele domnului Kirkhope în legătură, de, în legătură cu adevărații inamici. De asemenea, vă reamintesc că în contextul propunerii uh, reformării uh, legislației privitoare la protecția datelor și apreciez uh, comentariile făcute în legătură cu importanța de a adopta acest nou pachet propus de Dan Reding, Comisia a spus foarte clar că aplicarea extrateritorială a legii de țări terțe